so we have fulfilled our task for this constitutive meeting. Uh, thank you very much, colleagues. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați colegi. Ne vom întâlni mâine, uh, săptămâna viitoare, luni. Luni, întâlnirea comisiei. Mulțumesc foarte mult.